Dragi colege și colegi, stimate doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locul și împreună haideți să privim, să vedem un uh, mic film. Dragi colege și colegi, stimate doamnelor și domnilor, este o adevărată onoare pentru mine ca reprezentantul uh, lui Raif Badawi, laureatul premiului Saharov din acest an, uh, care nu poate fi din păcate alături de noi pentru că și-a exprimat libertatea de gândire și pentru asta a fost condamnat la 10 ani de închisoare și 1000 de lovituri de bici. Am primit uh, vestea îngrijorătoare în plus că acum a fost plasat în detenție, în izolare și iată de ce astăzi nu poate pri personal premiul Saharov. Iată de ce este o onoare și o bucurie pentru mine să o salut pe doamna Haidar, soția curajoasă a domnului uh, Badawi și să-i urez bun venit aici, în Parlamentul European. Printre numeroși oaspeți care astăzi ne bucură cu plăcerea lor în această ceremonie de decernare a premiului Saharov 2016 se numără reprezentanți ai corpului diplomatic, printre care doi oaspeți pe care doresc să-i salut în mod deosebit. Am vorbit deja cu doamna Haidar că și în numele dumnea ei o voi saluta pe Olga Șurina, reprezentanta a Fundației Boris Nemțov și pe Maria Alejandra Aristi, reprezentanta mișcării de opoziție din Venezuela. Aceste două organizații participaseră și ele um, la selecția pentru premiul Saharov. Vă urez bun venit! Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, că vă aflați astăzi aici cu noi. Doamna Haidar, prin dumneavoastră dorim să celebrăm lupta curajoasă a soțului dumneavoastră. Stimată doamnă Haidar, doresc ca dumneavoastră personal, familiei dumneavoastră și copiilor dumneavoastră, prietenilor dumneavoastră în continuare, să Vă felicit pentru curajul și decizia de care ați dat dovadă în lupta pentru a îl aduce acasă pe soțul dumneavoastră alături de cei trei copii în vârstă de 12, 11 și 8 ani. Dați-mi voie să vă transmit mândria noastră. Dumneavoastră cu copiii dumneavoastră a trebuit să fugiți în Canada unde ați primit azil și de unde continuați neostoită lupta pentru soțul dumneavoastră. Acolo vă faceți auzit glasul în timp ce el este împiedicat să folosească propriul grai. Iată de ce, în numele nostru al tuturor, încă o dată cer aici regelui Salman să îl ierte pe Raif Badavi și să îl elibereze imediat, necondiționat, să-i permită să revină alături de familia sa. trotz eines hohen în ciuda riscului crescut, Raif Badavi a făcut eforturi curajoase, ca și blogger, să promoveze libertatea de gândire. nu și-a folosit decât dreptul la liberă expresie. În acest fel a venit să umple o lacună o lacună într-un stat uh, unde nu există uh, libertatea presei, nu există libertate de expresie. Raif Badawi și-a ridicat glasul pentru dreptul, dreptul fiecărui om la libertatea de expresie. În țara sa a cerut o societate deschisă pentru opiniile celorlalți. Din închisoare, Raif Badavi, prin telefon, uh, a precizat pentru prefața cărții care reunește scrierile sale, a precizat așadar următoarele că dorește să deschidă societatea sa, să dărâme zidurile ignoranței. Urmărește scopul de a ataca situația privilegiată a um, clasei religioase din societatea sa, să lupte pentru libertatea de gândire și libertatea de expresie. Uh, ca drepturile femeilor să fie respectate și minoritățile să fie protejate. Drepturile fundamentale ale cetățenilor să fie garantate pentru fiecare cetățeană și cetățean. În acest scop, în 2006, Raif Badawi a creat forumul pe internet Liberalii Saudiți. Acesta a atras atenția asupra necesității unor reforme la nivel religios, cultural și politic. S-a discutat despre toate acestea într-un cadru deschis. Doi ani după aceea, guvernul a încercat să închidă acest forum, însă Raiva Davi nu a renunțat. Din potrivă, a revenit cu un nou forum pe internet, liberalii saudiți uh, deschiși. Aceștia, acest uh, forum pe internet avea zeci de mii de membri care discutau liber despre politică. Și uh, în momentul Revoluției, în momentul primăverii arabe, uh, discuțiile, într-adevăr, s-au intensificat. Închiderea forumului lui Raiva Davi a fost o mare pierdere pentru libertatea de expresie în țara dumnealui. Acesta nu a fost doar cenzurat, știm că domnul Badavi a fost uh, aruncat în închisoare. Uh, Primele 50 de lovituri de bici au fost aplicate în fața unei mulțimi uh, care jubila. Însă, aceste lovituri de bici au șocat întreaga lume. Peste tot, oamenii au ieșit pe stradă și au folosit uh, platformele de socializare pentru a-și exprima indignarea. Din câte știm, uh, situația de sănătate, starea de sănătate a lui Raif Badawi s-a înrăutățit. Raif Badawi a devenit o figură simbolică, o inspirație pentru toți cei care luptă pentru drepturile fundamentale nu doar în regiune, ci dincolo de aceasta, în toată lumea. Într-adevăr, domnul Badawi nu e singur în această bătălie. Avocatul dumnealui, Valed Abu al kair în vârstă de 36 de ani, a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de 15 ani. Acesta a înființat un organism de monitorizare a drepturilor omului. A fost acuzat pentru mesajele pe care le-a plasat pe Twitter. În octombrie acestui an, doctorul Abdul Karim Al-Kodor, um, un, uh, printre alții, a înființat Asociația Civilă în Arabia Saudită pentru Drepturile Politice, a fost uh, um, aruncat în închisoare, a fost condamnat la 8 ani. Ashraf Fayat, în vârstă de 35 de ani, un poet tânăr și curator de expoziție, a fost acuzat de apostazie și a fost condamnat la moarte. Drepturile sale nu au fost uh, respectate. Doamnelor și domnilor, Ali Mohamed al Nimr are, are 21 de ani. Nu avea nici măcar 18 ani când a fost închis. A fost uh, închis pentru că lupta, a ieșit în stradă, a demonstrat pentru drepturi uh, egale în Arabia Saudită. Iată de ce a fost condamnat la moarte prin uh, crucificare. Suntem îngrijorați de toate aceste, uh, de, de vestea că în următoarele zile această pedeapsă va fi executată. Așa cum am făcut și pentru Raif Badawi, ne-am pronunțat într-o rezoluție a Parlamentului European în care am solicitat autorităților saudite în numele tuturor și reiau acest apel eliberați-l pe domnul Ali Mohamed al-Nimr, anulați condamnarea la moarte, um, retrageți acest pas groaznic. aber liebe kolleginnen und kollegen Însă, dragi colegi și colegi, aceste cazuri sunt doar câteva din nenumărate cazuri ale deținuților politici care fac obiectul unor uh, injurii, nu li se respectă demnitatea și sunt închiși. Cerem guvernului saudit să pună capăt acestei oprimări permanente și să respecte angajamentele internaționale nenumărate pe care și le-a asumat. De pildă, um, Convenția referitoare la tortură, Convenția referitoare la drepturile copilului sau Convenția referitoare la eliminarea oricărei forme de discriminare împotriva femeilor. Comunitatea internațională și societatea uh, saudită au dreptul de a ca noi să emitem pretenții mult mai ridicate pentru societatea saudită. Arabia Saudită a devenit membru al Consiliului pentru uh, Drepturile Omului al ONU și s-a afirmat că țarul, uh, că Arabia Saudită, această țară, nu uh, se ridică în înălțimea răspunderilor care îi revin în calitate de uh, membru al Consiliului. Uh, din păcate, în acest an au fost deja executate 150 de persoane în Arabia Saudită. Arabia Saudită mm, are o sete pentru uh, comunicarea liberă. Însă internetul este cenzurat, există sute de pagini de internet care sunt închise zi de zi. Și mai grav, cei care folosesc internetul și platformele de socializare pentru a, a-și exprima liber opinia sunt grav pedepsiți. Noi, nu doar Parlamentul European, ci comunitatea internațională, suntem dispuși să dialogăm, să dialogăm referitor la drepturile omului, un dialog între Uniunea Europeană și Arabia Saudită, un, un dialog sprijinit de Parlament, ar putea îmbunătăți situația, ar putea încuraja um, înțelegerea reciprocă. Cu siguranță au existat și evoluții uh, favorabile. Consiliul de Ministri a, uh, emis, a adoptat o lege referitoare la organizațiile internaționale. Sperăm că aceasta va permite um, ONG-urilor internaționale să activeze în țară și să ia contactul cu societatea civilă. Au existat mici progrese și în ceea ce privește um, dreptul de vot al femeilor, însă mai e mult de făcut. Noi luptăm pentru egalitatea de gen și împotriva oricărei forme de discriminare. Și cerem Arabiei Saudite să-și respecte angajamentele și să pună capăt în sfârșit sistemului de tutelă asupra femeilor. Acest lucru nu, această practică nu aparține secolului 21. Sehr geehrte Frau Stimată doamnă Haidar, doamnelor și domnilor, dragi colegi și colegi, stimați invitați, teroarea sau un sistem judiciar care nu respectă drepturile omului nu ne vor împiedica să luptăm pentru drepturile omului. Niciun um, argument uh, de securitate, niciun argument referitor la comerțul cu arme sau la comerțul cu petrol nu ne va împiedica. Raif Badawi a spus acest lucru. Libertatea de expresie este aerul pe care îl respiră un gânditor, așa cum este combustibilul care alimentează focul ideilor sale. Doamnelor și domnilor, dragi colegi și colegi, este o adevărată onoare pentru mine să decernez premiul Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European în anul 2016, 2015 lui Raif Badawi. Și sper ca în viitorul apropiat să îl putem saluta, să-l putem primi aici, personal, în această sală. Mulțumesc! ألف شكر لكم جميعا شكرا سيدي رئيس البرلمان أشكركم على حضوركم شرف عظيم أني أنا موجودة هنا Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Pentru mine este o mare onoare să mă găsesc aici. Printre dumneavoastră mi-ar fi plăcut ca soțul meu să poată el să primească direct acest premiu, însă însă aș dori, dacă îmi permiteți, să vă cer un lucru, să respectăm uh, un minut de regulegere în uh, memoria celor care au căzut victime în Franța și în alte țări. Este ceea ce își dorește cel mai mult soțul meu, un moment de reculegere pentru a comemora toate victimele. ألف شكر لكم رئيس Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Parlamentului European, doamnelor și domnilor deputați. Mă găsesc astăzi în fața dumneavoastră și vă vorbesc uh, cu multă fermitate dumneavoastră, reprezentanții marilor națiuni europene, pentru a vă spune că sunt mândră să reprezint pe soțul meu și, de asemenea, mândră să mă găsesc în această aulă, una dintre cele mai emblematice aule democratice din lume, și aș începe cu un citat dintr-un articol scris de soțul meu. Libertatea de expresie este ca și aerul pe care îl respirăm, pe care îl respiră orice gânditor, este carburantul care ne ajută să gândim, să uh, acționăm și de-a lungul timpului toate națiunile au mu- progresat mulțumită gânditorilor lor, mulțumită ideilor lor, mulțumită uh, filozofiilor lor și numai ideile acestea ne duc către civilizație și prosperitate. Comunitatea internațională și asociațiile de juriști din lumea întreagă cer regimului arab să se reformeze, să permită libertatea de expresie, aceasta fiind considerată un drept fundamental ca și ființă umană avem dreptul să gândim așa cum dorim, să credem, să reflectăm, să iubim, să urăm, putem fi liberali sau islamiști așa cum ne dorim fiecare. <clears throat> Gânditorul, intelectualul arab, dacă este un liber gânditor, uh, a făcut asta încercând uh, prin diverse tertipuri să poată cumva să-și transmită mesajul deoarece în țările noastre o gândire liberă și uh, avansată este considerată un blasfem. Aceasta se întâmplă în societatea arabă. În societățile arabe, care consideră deseori că o gândire liberă este o decadență, este o abatere de la ortodoxie, de la drumul uh, cel drept. Iată cum se întâmplă lucrurile în lumea arabă. Un gânditor, un intelectual nu poate să se exprime uh, liber. El ar trebui să poată să se exprime chiar dacă ideile sale nu sunt uh, acceptate, chiar dacă sunt împotriva curentului și împotriva gândirii religioase. Societatea trebuie să fie deschisă, să, aștept, să accepte curente de gândire diferite. Uh, să poată ca, uh, să a, uh, permită gândirea și opinia celuilalt, să poată să existe critică și dialog constructiv, astfel încât gândirea și ideile să triumfe. Dacă cineva analizează situația din lumea arabă, va observa că societatea se află sub jugul unui regim teocratic, un regim care nu cere oamenilor decât să se supună. Vă vorbesc despre cei religioși, despre cleric. Aceste societăți au impus această supunere uh, credincioșilor. Astăzi, acești oameni ai uh, religiei sunt într-o adevărată concurență pentru cine va uh, pronunța următoarea fatua, pentru cine se va îndrăji și cel mai mult împotriva intelectualilor care doresc libera gândire. Cred că gândirea arabă, intelectualii arabi au nevoie de aer proaspăt, nu-l găsesc în țara lor, îl caută în altă parte, doamnelor și domnilor. Soțul meu, înainte de a intra în închisoare, de a fi aruncat în închisoare, au spus că um, clericii îi intimidează uh, pe uh, gânditori pentru că știu că într-o zi aceștia se vor întoarce împotriva lor și vor putea să le denunțe ignoranța și mincin, minciunile lor. Uh, soțul meu este în închisoare, putrezește în închisoare din 2012 încoace a fost acuzat de apostazie. La început a fost condamnat la pedeapsa cu moartea și apoi uh, uh, aceasta a fost comutată într-o pedeapsă la fel de grea, de 10 ani de chisoare, 300 de mii de dolari de amendă, plus 1000 de uh, lovituri de bici pe care le va primi în fiecare săptămână, plus 50 în fiecare vineri după rugăciune. În plus, uh, o interdicție de călătorie, interdicție de a se uh, adresa mass media, zece ani încă după ce va fi fost liberat din închisoare. Raif nu este un criminal, nu este un violator, este un gânditor liber, un spirit liber. Care este crima de care s-ar face vinovat? Pur și simplu este o voce și un spirit liber într-o țară a gândirii unice. Uh, soțul meu nu a este un bandit, un hoț, un traficant de droguri. Nu merită această pedeapsă atât de grea și aceste lovituri de bici. Soțul meu și-a exprimat uh, gândirea, ideile, le-a scris și-a dorit și visează la o lume mai bună, o lume care acceptă mai multe gândiri și mai multă toleranță. El a vorbit clar și răspicat și asta e ceea ce i-a deranjat, însă astfel a devenit o icoană sau un simbol al libertății peste tot, numai în Arabia Saudită. Raif Badawi este pur și simplu un gânditor pacific și pacifist. El n-a dorit să uh, fie un fel de oaie uh, la tăiere ca și ceilalți care urmează vocea clericilor și calea cea dură. Soțul meu a vorbit sus și tare, s-a opus barbariei, s-a opus autoritarismului acestei uh, caste a clericilor care au răspuns cu aceste 50 de lovituri de bici care au stârnit reacții în lumea întreagă, reacții care se resimt și astăzi în Australia, în Canada, în toate țările, toată lumea se ridică și spune noi suntem RAIF. Acest premiu care este acordat astăzi este un moment istoric. Este de asemenea o dovadă de curaj pentru Dumneavoastră, domnule președinte, este al 15-lea pre eh, premiu care este eh, dejanat soțului meu eh, în mai puțin de un an. Astăzi, el este primul cetățean din zona Golfului care a primit prețul Saharov. Doamnelor și domnilor, aș dori să vă mulțumesc <clears throat> pentru că mi-ați dat această ocazie și mi-ați acordat această onoare și aș încheia cu un citat din soțul meu, cine dorește, ne dorește moartea, uh, noi le dorim viața, cine dorește să fim ignoranți, noi le uh, urăm să revină la rațiune. Vă mulțumesc foarte mult! Dragi colegi și colegi, cred că astăzi vorbesc în numele tuturor când îi mulțumesc doamnei Haidar. Am avut uh, ocazia ca înaintea acestui discurs să port o lungă discuție cu doamna Haidar și cred că și dumneavoastră simțiți același lucru ca și mine. Doamna Haidar mi-a povestit de cei trei copii, o fată de 12 ani, un băiat de 11 ani și o fetiță de 8 ani. Aceștia îl așteaptă pe tatăl lor în Canada. Doamna Haidar mi-a spus că domnul Badavi, de fiecare dată când vorbește cu ea la telefon, o întreabă un singur lucru. M-au uitat copiii sau nu? Cred că cu toții înțelegem ce înseamnă acest lucru pentru un tată, dar și pentru o mamă, pentru o mamă care trebuie să vorbească la telefon cu soțul ei în aceste circunstanțe și trebuie să asculte această întrebare. Și mi-a spus, îi spun de fiecare dată, nu, copiii nu te-au uitat, nimeni nu te-a uitat. Și cred că ceremonia noastră de astăzi a fost o mică contribuție și pentru ca copiii să știe că tatăl lor nu a fost uitat, că luptăm pentru el. Și dumneavoastră, doamna Haidar, doresc să vă spun, cred că fiecare din această sală admiră curajul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru discursul dumneavoastră. Stimați colegi, continuăm lucrările noastre și, potrivit articolului doi alineat doi al regulamentului și prin consultare cu grupurile politice, președintele dorește să supună următoarea propunere de schimbare a ordinii de zi din această după amiază. Raportul doamnei Valero în ce privește exportul de arme va fi punctul patru pe ordinea de zi a după amiezei, după declarația cu prilejul celei de-a 20 aniversări a acordului de pace de la Dayton. Există obiecții? Nu, atunci agenda este astfel modificată. Și acum trecem la votare. Avem trei uh, rapoarte uh, ale domnului Gualtieri, prelungirea mandatului președintelui Autorității Bancare Europene, AB. Deschid votul. A votat toată lumea?